cu privire la situația din Ungaria. În acest context, salut în mijlocul nostru pe primul ministru al Ungariei, domnul Victor Orban. Bine ați venit, domnule prim-ministru. Doamnelor și domnilor, vă spun pe scurt cum mi-am imaginat uh, și cum voi conduce această ședință. Mai întâi dau cuvântul conform procedurii Consiliului, apoi Comisiei, cu privire la situația din Ungaria. După care voi da cuvântul președinților, respectiv vorbitorilor înscriși în numele grupurilor politici, plus uh, voi da cuvântul unui reprezentant al celor neafiliați urmând ca apoi să oferim domnului Orban oportunitatea de a lua cuvântul în cazul acestei dezbateri. După care continuăm cu dezbaterea obișnuită. Am convenit cu domnul Orban ca dacă la sfârșitul acestei dezbateri dorește să mai iau încă o dată cuvântul, Um, și îl rog să-mi semnalizeze această intenție până la sfârșitul dezbaterii, atunci îi voi mai da cuvântul încă o dată, dar numai în condițiile în care vom accepta să dăm cuvântul și reprezentanților uh, grupurilor politice într-o a doua serie de intervenții. În rest, uh, procedura rămâne nemodificată, inclusiv uh, Eh, procedura Catch the Eye a intervențiilor spontane de la sfârșitul acestei dezbateri. Mai întâi trecem la declarația Consiliului. Are cuvântul doamna ministru Cailina Lucașevița. Vă rog. Schultz, uh... Domnule președinte Schulz, domnule vicepreședinte Timmermans, domnule prim-ministru, distinși deputați, Permiteți-mi să încep intervenția mea de astăzi reamintind unele elemente de bază. Uniunea Europeană nu este doar o uniune economică și politică care le dă cetățenilor șansa libertății de circulație și a pieții unice. E de asemenea o uniune de valori fundamentale comune. Aceste valori fundamentale sunt prevăzute de tratate și reflectate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceste drepturi, libertăți și principii sunt de asemenea proclamate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la care sunt uh, parte toate statele membre ale Uniunii Europene. În această privință, toate instituțiile au propriul rol de jucat, așa cum e definit de tratate. Parlamentul are un rol important și apreciat, nu în ultimul rând, de a atrage atenția Comisiei și a Consiliului asupra unor situații aparte. Fiind uh, forumul uh, democrației europene pluraliste, Parlamentul a fost întotdeauna extrem de atent la păstrarea și apărarea valorilor democratice. Consiliul a apreciat întotdeauna opinia dumneavoastră. După cum știți, Consiliul nu a discutat situația din Ungaria. Nici nu a convenit cu privire la poziție legată de acest subiect. Cu toate acestea, aș vrea să reamintesc că președinția și Consiliul în ansamblu acordă o mare importanță <clears throat> asigurării valorilor fundamentale ale Uniunii Europene care să fie respectate pe deplin în întreaga Uniune, în toate politicile. Promovarea toleranței și diversității este reacția cea mai eficace la provocările în evoluție sau în dezvoltarea ale drepturilor omului, în materia drepturilor omului și amenințărilor față de libertățile fundamentale. Domnule președinte, estimați deputați, în același timp aș dori să-mi exprim recunoștința față de Parlament că a dat autorităților ungare, ca parte direct interesată, ocazia de a participa la această dezbatere. Președinția este de asemenea recunoscătoare autorităților ungare pentru faptul că sunt prezente alături de noi astăzi. Domnule președinte Schulz, domnule prim-vicepreședinte Timmermans, domnule prim-ministru, distinți deputați, nu sunt în măsură să spun mai multe în această etapă. Consiliul va urmări de aproape această dezbatere și va acorda atenția cuvenită punctelor de vedere care vor fi exprimate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc eh, foarte mult, doamnă ministru. Dau cuvântul acum domnului Timmermans, vicepreședinte al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că a pus acest punct pe ordinea de zi, dat fiind evoluțiile din Ungaria care ne îngrijorează. Să începem cu dezbaterea lansată de premierul Orban privind reintroducerea pedepsei capitale. Președintele Juncker și cu mine am făcut declarații foarte clare în acest sens, care reprezintă poziția oficială a Comisiei. Articolul 2 al Cartei Europene a Drepturilor uh, Fundamentale interzice în mod explicit și clar pedepsa capitală sau executarea oricărei persoane cu pedepsa capitală, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că pedepsa cu moartea reprezintă o încălcare a Convenției uh, Europene privind drepturile omului abolirea pedepsei capitale este o condiție necesară pentru calitatea de membru a Consiliului Europei și a Uniunii Europene, fiindcă face parte din valorile noastre de bază. În ceea ce privește Comisia, deci nu există nicio urmă de îndoială că reintroducerea pedepsei capitale ar încălca valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Reintroducerea pedepsei capitale de către un stat membru ar duce la aplicarea articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene. Mecanismele articolului 7 țin de valorile la care se face referire în articolul 2, inclusiv demnitatea umană și respectarea drepturilor omului. După cum bine știți, tratatul nu prevede suspendarea sau retragerea statutului de membru al unui stat al Uniunii Europene, dar articolul 7 oferă mecanisme de sancțiuni cuprinzătoare care au ca scop asigurarea respectării valorilor fundamentale al, din articolul prevăzut la articolul 2. În ceea ce privește situația din Ungaria, dați-mi voie să spun următoarele lucruri. Președintele Juncker a spus pe 30 aprilie că președintele Orban ar trebui să să, să clarifice imediat că nu dorește reintroducerea pedepsei capitale. Dacă aceasta ar fi intenția sa, citez, s-ar declara război, am încheiat citatul. Între timp, Comisia și-a dat seama că guvernul maghiar nu are planuri concrete pentru reintroducerea pedepsei capitale și că premierul Orban uh, v-a asigurat pe dumneavoastră, domnule președinte Schulz, că guvernul maghiar va respecta toate tratatele europene și legislația europeană. Mă refer aici la comunicatul de presă de pe data de 30 aprilie, domnule Schulz. Dar dacă guvernul maghiar ar lua măsuri în vederea reintroducerii pedepsei capitale, dați-mi voie să subliniez faptul că Comisia este gata să folosească imediat toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că, Hunga, că Ungaria sau orice alt stat membru își respectă obligațiile prevăzute de legislația Uniunii Europene și respectă valorile Uniunii Europene prevăzute la articolul 2. Nu vom ezita nicio clipă să facem acest lucru. În ceea ce privește consultările publice cu privire la, la, imigrare, la migrație anunțate de guvernul maghiar, dați-mi voie să spun următoarele lucruri. În general, Comisia consideră că consultările publice reprezintă un instrument foarte important în mâna guvernului sau a altor autorități publice pentru a, punct de, pentru a pune la punct politici care să, care, să, uh, care să se bazeze pe sprijinul populației. Dar, repet ce am spus mai devreme, consultări publice uh, care sunt părtinitoare și care se bazează pe chestiuni înșelătoare și pe prejude- prejudecăți cu privire la imigranți nu sunt o bază bună de plecare pentru politici sănătoase. Și dacă se vorbește despre migrații în contextul terorismului și migrații sunt prezentați ca pericole pentru locuri de muncă și pericol pentru cetățeni, acest lucru este malițios și greșit, nu va face decât să dea apă la moară prejudecăților și concepțiilor greșite și nu ne putem permite să închidem ochii în fața provocărilor grave pe care le reprezintă migrația, imigrația în societățile noastre. Dar, când, dar nu trebuie să pierdem din vedere niciodată valorile noastre fundamentale și nevoia de a menține o societate pluralistă și diversă, întemeiată pe respect reciproc și pe tratament egal pentru fiecare dintre cetățenii săi. Uniunea Europeană și statele membre pun la punct răspunsuri comune la provocările comune, fiindcă Uniunea Europeană se bazează pe respect reciproc, solidaritate și cooperare sinceră. Avem nevoie de lideri politici care să fie gata să explice cetățenilor politicile Uniunii Europene într-un mod deschis, echitabil și echilibrat și care să susțină valorile comune europene. Doar așa vom putea să înregistrăm progres împreună în Europa. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat continuu în aceste în această situație și în aceste, privind aceste chestiuni foarte importante. Vă mulțumesc, domnule Timmermans, și din partea PPE-ului are cuvântul domnul Manfred Weber, președinte domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor colegi. Vreau să-i mulțumesc mai întâi pentru faptul că Victor Urban se află aici. Este semn foarte clar uh, pentru disponibilitatea sa în față de această dezbatere și este și un semn de respect pentru Parlamentul European. Acum o jumătate de an am solicitat ca grup politic să discutăm despre situația scandaloasă din România, când uh, Ponta spunea că sute de mii de oameni uh, nu puteau participa la uh, vot. Uh, atunci ni s-a spus că această temă nu este de interes pentru Europa, nu trebuie să o discutăm. Dar vreau să spun că discutăm de a, a, cinci, a cinci oară, în prezența lui Victor Orban, problema Urgariei. Asta arată că PP-ul este dispus să dis, des, discute și să dezbată câtă vreme pe, eh, eh, socialiștii și democrații eh, întotdeauna se închistează când, față de aceste teme. În același timp, trebuie să discutăm însă și creșterea cu 2,8% a Ungariei și care este o locomotivă a Uh, economiei europene, care, că Ungaria este o țară cu un șomaj de 6,8%, mult în fața altor state și când, dacă ne gândim că din 2010 încoace uh, a fost reconfirmat uh, de peste 50% în populația europeană. Evident că stângii politice nu-i convine situația politică din această țară care îl susține și îl sprijină pe Victor Orban. Și acum despre situația din Ungaria, despre problemele de acolo. Vorbim astăzi de pedapsa capitală. Pentru noi, grupul PPE, unul din succesele civilizatorice ale, ale continentului european, pe lângă dreptul la grevă și alte drepturi, se află și abolirea pedepsei capitale de pe acest continent. Și de aceea, orice dezbatere privind pedepsa capitală este dăunătoare pentru noi. Da? Nimeni nu se gândește și nici nu intră în discuție pentru noi reintroducerea pedepsei capitale. Îi mulțumesc lui Victor Orban că n-a, n-a, nu și-a luat niciun fel de inițiativă legislativă în acest domeniu pentru că ar leza foarte mult credibilitatea și prestigiul Europei. În al doilea rând, în ce privește participarea democratică, constatăm cu bucurie că de Victor Orban și guvernul său a organizat deja al treilea referendum național Uh, pe această temă. Uh, dacă însă reflectăm uh, aceste referendumuri în, în Europa, observăm că se creează foarte, foarte multe tensiuni prin reflectarea doar parțială a acestor declarații. Și acum vă mă adresez stângii din acest Parlament. Sigur că putem vorbi, putem dezbate anumite lucruri, dar când vorbim despre Uh, realitatea din Ungaria, atunci trebuie să vedem uh, faptele uh, așa cum sunt. Da? Dacă ne gândim că două treimi dintre solicitanții de azil sunt retrimiși în țările din, prin care au intrat și că această situație afectează Ungaria, atunci, într-adevăr, îi dăm dreptate lui Victor Orban când spune că în, în ce privește negocierile de extindere a Uniunii Europene, uh, Eh, nu se ține cont de faptul că eh, cea mai mare parte a refugiaților care vin și solicită azil de la noi, la noi provin din țările cu care suntem în negocieri de aderare, adică din Balcani. Și aceste chestiuni trebuie abordate, stimați colegi. Și atunci trebuie eh, să îi dăm ascultare lui Victor Orban și nu doar să urmărim formulele, ci să o, o, urmărim opinia sa pe fond. Mulțumesc. <clears throat> Socialdemocratische Fraktion. Mulțumesc acum pentru grupul Socialiștilor și Democraților. Dau cuvântul domnului Gianni Pilde de la La consultă. Mulțumesc, domnule președinte. Consultarea națională în legătură cu imigrația și terorismul, ca și când aceste două chestiuni ar fi legate între ele, menționarea pedepsei cu moartea de element de descurajare. Pune astăzi în întrebarea valorilor democrației liberale sunt lucruri ce, pentru care domnul Orban este ținut minte. Sunt doar câteva dintre declarațiile recente ale domnului Orban, dar noi trebuie să știm un lucru. Nu e vorba de a da dovadă de antipatie față de domnul Orban. Nu e vorba despre faptul că domnul Orban aparține unei alte familii politice decât cea din care vin eu. Nu e vorba de un calcul partizan sau de o voință de a schimba rezultatul alegerilor. Dar ideea este că domnul Orban, prin afirmațiile și declarațiile sale, ni se par niște declarații indecente. Domnul coleg Weber ne spune că nu putem să evităm uh, responsabilitățile pe care le avem uh, începând cu momentul în care avem alte conotații sau culori politice. Nu putem discuta despre acest lucru doar pentru că domnul Orban e membru al PPE, partid pe care îl respect și cu care colaborez foarte bine. Vreau doar să spun, pare ceva care ține de domeniul evidenței, dar sunt valori ale Uniunii Europene pe care este bazată Uniunea Europeană și sunt în centrul dezbaterii, dar în Ungaria Adevărata întrebare nu se leagă de atacul suferit de democrație în formele cunoscute, ci e vorba despre modul de a goli de sens democrația. O democrație care n-ar mai fi decât uh, ceva găunos în care s-ar putea pune orice. Cuvintele sunt transformate în lozinci golite de orice sens, un fel de confuzie generală care ar domni și prima victimă ar fi tocmai democrația care ar deveni un fel de circ de joasă speță. Acestea trebuie să ne îngrijoreze pe noi toți. Fasciștii, naziștii sunt forțe pe care evident că nu putem să le acceptăm. E un uh, climat foarte periculos care domnește și e creat de afirmațiile pe care le-am auzit. Amenințarea cu moartea asupra militanților pentru drepturile homosexualilor la Budapesta cărora le transmitem toată solidaritatea, sunt uh, elocvente în ce privește un alt fenomen. De fapt, aceste provocări sunt arme care încearcă să distragă atenția maselor. E vorba de a devia, de a depărta atenția cetățenilor unguri de la adevăratele probleme sociale și economice reale și profunde, de a le deturna atenția. Am multă afecțiune și simpatie pentru poporul ungar. Ca italiană mi-aduc aminte de perioada în care prim-ministrul nostru a adăunat credibilității țării mele și cred că dumneavoastră, domnule Victor Orban, subminați reputația țării dumneavoastră. Ungaria nu poate să devină o țară în care să se accepte orice numai pentru a câștiga câteva voturi. Trebuie să se dea dovadă de respect pentru demnitatea poporului dumneavoastră și fac apel la conștiința dumneavoastră ca să arătați respectul și demnitatea poporului dumneavoastră, domnule prim-ministru. Meine Damen und Herren, Domnilor și domnilor, trebuie să-mi cer scuze din partea dumneavoastră. Uh, am trecut cu vederea mai devreme uh, interpelarea unui coleg care vrut să-i pună o întrebare domnului Weber, pentru că am vrut să dau cuvântul repede domnului uh, Pitela. Vreau să întreb dacă sunteți de acord să îi permitem colegului Uihei să pună o întrebare domnului Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al grupului PPE, vă respect munca. Sunteți uh, conducătorul cel mai mare grup uh, politic din partea ale Parlamentului European. Vă întreb ce ziceți despre următoarea uh, propoziție. Uniunea Europeană nu există. Există un sistem instituțional fușerit numit Uniunea Europeană care de mult s-a depărtat de dezideratele părinților fondatori. Citat închis. Eh, citatul aparține eh, președintelui Parlamentului Ungar, un eh, membru al partidului Fides și vreau să vă întreb, domnule Weber, sunteți conducătorul unei instituții care face parte dintr-un sistem interinstituțional fușerit al Uniunii Europene? Also ich verstehe den Hintergrund der Fragestellung um nicht, weil es in ganz nu înțeleg uh, care este uh, fundalul pe care a apărut această întrebare. Din păcate, în Europa există foarte multe uh, Uh, opinii și declarații de acest gen și în grupul socialist și în alte familii politice. Despre ce vorbim aici este, uh, vorbim despre situația din Ungaria și în cazul Ungariei avem a face cu o țară care este exemplară din punct de vedere economic și avem a face cu o țară în care cetățenii aparent uh, cel puțin sunt mulțumiți de ceea ce li se întâmplă țara lor pentru că altfel nu au fi reconfirmat în funcție un parlament și un guvern. So, damit wir jetzt äh, zu... Bun și ca să realizăm un echilibru perfect. Domnule Pitela, bănuiesc că acceptați uh, interpelarea cu cartonaș albastru a doamnei Gal Pelz, care uh, a cerut cuvântul în timp ce vorbeați. Domnule președinte, n-am vrut să pun o întrebare, dar dacă mi-ați dat cuvântul, măcar de dragul echilibrului uh, politic, vreau să-i pun totuși o întrebare doamne, domnului președinte, întrerupe. Nu. Nu, nu, a fost o greșeală din partea noastră. A fost, a fost colegul Gal care s-a înscris la cuvânt, dar uh, uh mie mi s-a spus că sunteți dumneavoastră, Gal Pels. Dacă, dacă deja ați luat cuvântul, vă înțelegeți dumneavoastră cu colegul din grup și vă rog, continuați. Vă rog, vă rog. Doamna Galpeaț. Ce folytatom? Bun, atunci totuși continui, domnule președinte. Văd că uh, dezbaterea se complică de la, încă de la început. Domnule uh, Pitela, ce ziceți de domnul Timmermans, care în mod concret ne amenințează, ne amenință când, când spune că va aplica măsuri drastice împotriva noastră? Există, domnule Timmermans, o listă de teme tabu? Dacă da, atunci vrem să o cunoaștem și noi. Nu putem vorbi despre pedeapsa capitală. Este o temă tabu, oare? Nu avem voie să spunem că există probleme cu migrația? Atunci, despre ce putem vorbi aici? Care este lista acelor teme? Vă rog, spuneți-mi. Ma, cara collega, cosa penso di Timmermans? Ah, mulțumesc. Ah, ce cred eu despre domnul Timmermans? Vă spun din capul locului că îl respect foarte mult pe domnul Timmermans. Mi este prieten și îl respect, ah, cum spuneam. Și nu sunt singurul. Nu doar aici, în Parlamentul European. Acum, discuția asta, haideți să, să nu o banalizăm. Bineînțeles că putem să vorbim despre imigrație. Problema este că sunt puse sub semnul întrebării principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Neaplicarea pedepsei capitale este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Și nu e vorba despre Cutărescu care la o bere spune treaba asta, e vorba despre un premier al unei țări europene care declară acest lucru în mod public. Și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. În momentul în care uh, se, se, se fac astfel de declarații în care se vorbește despre o democrație neliberală, trebuie să ne îngrijoreze. Nu e oricine este un, un premier al unui stat european. Mulțumesc, domnule Pitala. Trebuie să constat următorul lucru, domnule și domnule. Dacă vicepreședintele Comisiei Europene constată că în cazul încărcării unui tratat, uh, în special a articolului 2, Uh, se pune uh, în aplicare și alt articol, atunci uh, cu siguranță că nu este vorba de o amenințare și de aceea nu pot accepta afirmația doamnei Galtspelz. Și acum dau cuvântul pentru grupul ECR domnului Kirkup. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule prim-ministru, ca membri ai Uniunii Europene, am aderat la un set de principii și drepturi democratice. Membrii Parlamentului au dreptul să aibă păreri diferite, convingeri politice și ideologice. Acest Parlament e o platformă pentru examinare, dezbatere și uneori sperăm și pentru a găsi soluții. Dar când a devenit acest uh, judecător jurat și călău pentru cei care au alte puncte de vedere decât ale lor? puteți pretinde că e o dezbatere legată de apărarea drepturilor fundamentale, că vrea să contribuie la mai bună monitorizare a aplicării tratatelor, dar Solicitarea de pe aceste dezbatere este ceea ce este partea de stângă a Parlamentului care atacă din nou partea de dreapta pentru că unele state membre îndrăznesc să vorbească de ceva care interesează alegătorii. Statele membre au dreptul să dezbată chestiuni chiar și care nu sunt incluse pe lista de subiecte preaprobate pen, pentru unii dintre cei prezenți în sală. De ce trebuie întotdeauna să fie aici o înfruntare între Parlamentul European și unul dintre statele membre? Asta dăunează reputației statelor membre și reputația acestui Parlament. Aici, în Uniunea Europeană, trebuie să fim parteneri unii cu alții și nu să fim îngrijitorii altora. Oamenii din Ungaria și în alte țări nu vor să vadă chestiuni importante legate de statul de drept reduse doar la o altă ocazie să se marcheze goluri politice în acest Parlament. Au loc conversații între guvernul maghiar și Comisia Europeană, după cum este adecvat S-a ținut o dezbatere <clears throat> la Comisia noastră de Justiție și Afaceri Interne și există multe discuții corecte în acest forum, dar mă întreb în acest context de ce suntem astăzi aici, de ce ținem această dezbatere. Asta e o dezbatere, domnule președinte, care nu face nicio favoare nimănui. Äh, domnule Kirkhope, uh, domnul Niedermüller are o întrebare pentru dumneavoastră. Da? Bun. Atunci domnul Niedermüller are cuvântul. Am o scurtă întrebare uh, la adresa dumneavoastră. Ați dorit, domnule Kirkhope, ca în primul ministru al țării dumneavoastră să spună că vrea să introducă în țara dumneavoastră o democrație iliberală? Ați fi de acord cu un astfel de prim-ministru în țara dumneavoastră? În cele din urmă, stimată doamnă, asta e o chestiune care mă privește pe mine și pe alegătorii din țara mea, în același fel încât este o chestiune care ține de alegătorii din Ungaria. Ei s-au pronunțat suficient de limpede dacă aprobă sau nu liderul pe care îl au. Mulțumesc, spune președintele. Pentru grupul ALDE dau cuvântul acum doamnei Infeld. Here. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Prezența premierului Orban în Parlamentul European este binevenită. Uh, sper că nu îl dezamăgesc dacă nu voi uh, vorbi prea mult despre el, fiindcă, așa cum se spune, dezbaterea nu este despre el, așa cum... Iar um, pentru mine, faptul că Consiliul nu a făcut nicio declarație arată că Consiliul a eșuat din punct de vedere moral și nu mai are nicio nicio legătură cu tratatele. Și da, putem vorbi despre pedepsa capitală. Pe scurt. Uh, și să spunem clar, respingem pedepsa capitală, fiindcă nu și-are locul în Europa, în Egipt, nu și-are locul nicăieri în lume și gata. Dar pedepsa capitală nu este decât uh, un element care trebuie să ne distragă atenția de la uh, chestiunea imigrației. Iar uh, aici este vorba despre uh, politica guvernamentală, nu doar o părere. Deci ce o să facă Comisia? Comisia a analizat compatibilitatea acestei legislații cu Carta Drepturilor Fundamentale și a verificat dacă uh, corespunde politicilor privind azilul și migrația ale Uniunii Europene. Comisia are o datorie de a lua măsuri și sunt de acord cu, cu poziția noastră critică, dar aștept mai mult de la dumneavoastră, iar în ceea ce privește PPE-ul, L-am ascultat pe domnul Weber și pentru mine e limpede ca lumina zilei. PPE-ul degeaba, degeaba vorbele sunt mai aspre. Îl sprijiniți pe Orban și politicile sale. Cel puțin acum cetățenii știu care este poziția ppe ului e clar. Și vreau să vă spun foarte clar, ALDE respinge politicile lui Orban și ale guvernului său. Situația în Ungaria subliniază nevoia de a avea un mecanism pentru monitorizarea uh, democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale în toate statele membre, fiindcă sunt de acord cu, dumne, cu dumneavoastră, domnule Weber. Avem nevoie de un mecanism pentru a umple acest gol Uh, cum ar fi opțiunea articolului 7 și instrumentele slabe pe care le avem. Iată de ce noi propunem un pact al guvernanței democratice și știu că în alte grupuri se fac uh, alte propuneri de mecanisme pentru a pune în aplicare drepturile fundamentale, fiindcă avem nevoie de asta și știu, domnule comisar Timmermans, înțeleg, domnule Timmermans, că dumneavoastră spuneți că drepturile fundamentale și statul de drept nu pot fi măsurate sau cuantificate, dar eu cred că nu aveți dreptate că pot fi măsurate, iar Parlamentul European într-un exercițiu comun ar trebui să pună, să facă propuneri pentru un astfel de mecanism și sper vorbitoarea este întreruptă. Hoinfeld, uh... Reinfeldt, ganz überraschend möchte Doamna Infeld, uh, probabil vă va surprinde că colegul Everidge vrea să vă adreseze o întrebare. Domnule Everidge, aveți cuvântul. Mulțumesc. E prima întrebare din săptămâna aceasta. Vreau să vă întreb următorul lucru. respingeți eh, întru totul pedeapsa capitală în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că nu susțineți o democrație, democrația dacă poporul ar cere reintroducerea pedepsei capitale în alegeri libere, democratice, ați spune că nu trebuie să fie permisă pedeapsa capitală în Uniunea Europeană? doamna Intveld, este foarte clar. Dacă o țară din Uniunea Europeană votează pentru reintroducerea pedepsei capitale, au dreptul de a vota, dar nu pot face, face parte din Uniunea Europeană în același timp. Este foarte clar pentru mine acest lucru. Mulțumim și acum pentru Stânga Unită are cuvântul doamna Vergia. Merci, Mulțumesc, domnule președinte încă o dată dezbatem situația din Ungaria. Auzeam aceleași afirmații în hemiciclu. Fără îndoială, domnul Orban ne va spune din nou că alții din Uniunea Europeană încalcă drepturile omului, indiferent de culoarea politică a guvernului de acolo. Și va avea dreptate. Pretutine în Uniunea Europeană, guvernele se joacă cu populismul. Nu este o dezbatere între stânga și dreapta, dar Ungaria E un fel de formă condensată, o proastă antologie de ce nu trebuie să facem. De la dezbaterea din octombrie anul trecut, Miss International a reamintit că ONG-urile suferă acte de represiune fără precedent. Comisarul pentru drepturile omului spun că discursurile împotriva romilor, homosexualilor LGBT, că statul de drept trebuie consolidat. E celebrul chestionar care face legătura între migrație și terorism sunt și declarațiile în legătură cu pedepsa capitală și nu sunt doar propuneri de dezbatere, după cum am auzit în Comisia Libe. Pe 8 mai, domnul Orban declara că reintroducerea pedepsei cu moartea ar trebui să redevină o competență națională și că dacă apărarea cetățenilor nu funcționează fără pedepsa cu moartea, trebuie să fie reinstabilită. Până unde se va merge fără a reacționa decât prin vorbe? Articolul 7 nu poate fi aplicat, nici măcar nu are forță de descurajare, pe când proceduri de infracțiune în acest domeniu pe atât de eficace ca și în domeniul economic. Trebuie să acționăm și nu doar în Ungaria. Altfel, ce semnificație mai are articolul 2 din tratat? Mulțumesc, doamnă Vergia, și a pentru grupul verzilor are cuvântul doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus aproape tot ce trebuia spus în legătură cu această mare sperietură pe care am trăit-o veste tot în Europa în legătură cu vestea primită din Ungaria. Mai întâi trebuie să vă mărturisesc că nu am crezut că există o astfel de dezbatere eh, privind pedapsa capitală în Ungaria. Și chiar m-am întrebat, este posibil așa ceva ca anul acesta, 2015, un guvern, un șef de guvern european discută posibilitatea reintroducerii pedepsei capitale? Eu vă pun această întrebare foarte uh, serios, domnule prim-ministru, pentru că, așa cum a spus-o și colega mea Sofie, ar fi practic echivalentul eh, părăsirii Uniunii Europene. Iar în ceea, în ceea ce privește uh, chestionarul uh, aplicat în legătură cu politica de imigrație. Nu cred că ceea ce faceți dumneavoastră este o contribuție serioasă și uh, bine intenționată la soluționarea unei probleme pe care o avem în Europa, ci este, este instigare la ură. Da? Uh, Ehm, în Germania, acum câteva vreme, s-a folosit eh, expresia otrăvirea fântânilor pentru această formă de instigare. Și, cum s-a mai spus, eh, nu vorbim aici de Victor Orban și despre Ungaria, ci vorbim chiar despre noi, eh, despre europeni. Ce înseamnă pentru noi europenii atunci când Statele Unite caută să se desprindă de valorile comune europene? Uh, pentru că participarea la Uniunea Europeană reprezintă implicit un angajament față de drepturile fundamentale, drepturile omului. Deci, proiectul european nu poate funcționa fără ca aceste drepturi fundamentale să fie respectate în tocmai și în totalitate. Da? o politică în care punem economia pe primul plan și în care lăsăm să se manifeste opiniile naționaliste ar conduce foarte rapid la destrămarea Uniunii Europene. Pentru mine este foarte important ca Uniunea Europeană să uh, nu se ascundă după deget, uh, așa cum uh, a făcut-o până acum președinția letonă, ci să folosească dezbaterile uh, înfruntările avute, cum de pildă cu doamna Vivian Reding în legătură cu libertatea presei, care a fost o dezbatere pe bar, baza raportului Tavares, să se discute odată așadar mecanismele de care avem nevoie pentru a interveni cu aceeași robustețe cu care intervenim la aspectele bugetare, să intervenim și în legătură cu aceste uh, cu apărarea valorilor noastre care sunt cele care până la urmă au pus capăt barbariei în Europa. Dacă privim de pildă dreptul la demonstrații eh, în Spania, am crezut că mă aflu într-un stat polițienesc. Președintele întrerupe, doamna Harms, timpul dumneavoastră de vorbire a expirat. Am fost consternată, continuă doamna Harms, și este timpul ca valorile noastre, din nou întrerupe președintele, doamnă Harms, și dumneavoastră aveți un coleg care vrea să vă adreseze, adreseze o întrebare. Domnul Krasnodeberski, vă rog. Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare doamnei Harms. Vorbeați atât de frumos de valorile europene comune și ați făcut trimitere și la problema imigrației. De ce nu aveți opinii la fel de înflăcărate față de ceea ce se întâmplă în această materie în Germania? în Germania, în ultimii, ultimele luni, au avut uh, loc repetate incendiere ale căminelor pentru solicitanții de azil. Știți care este situația de acolo și știți că societatea nu acceptă această situație. Deci și așa ceva trebuie să facă parte din dezbaterea noastră. Dar văd că nimeni nu reclamă situația din Franța, din Germania. Dar, în schimb, o reclamă pe cea din Ungaria. Mulțumesc! Die Deutschland. Dacă urmăriți uh, dezbaterea și discuțiile din Germania, atunci vă veți da seama că această temă este foarte importantă și toate crimele, infracțiunile care uh, sunt comise aici uh, sunt urmărite conform legii. În același timp, Germania uh, are o politică de azil ofensivă, susține uh, cota pentru primirea solicitanților de azil. Cei drept, cam târziu. Dar haideți să vă mai zic ceva. Tocmai în privința politicii de migrație, președintele eh, intervine. Doamna Harms, eh, nu este prevăzut în procedură să vă prelungiți răspunsul cu opinii personale care trec dincolo de răspunsul oferit la întrebare. Doamna Ferera. Pena de mort. Mulțumesc, domnule președinte. Discutarea pedepse capitale, spunând că statele liberale sunt mai bune decât democrațiile și așa mai departe, toate acestea sunt, nu sunt decât uh, cele mai recente acțiuni ale premierului Orban, care sunt destul de limpezi și asta pe lângă legislație care subminează libertatea presei și libertatea justiției și așa mai departe și care împiedică Curtea Constituțională să, să um, își asume rolul de de garant. Dacă n-ar fi suficient toate aceste acțiuni, dacă n-ar fi suficiente, iată avem și chestionarul pentru, pentru imigranți și trebuie să ne asigurăm în acest context că valorile europene sunt garantate pentru statele membre, sunt garantate de către statele membre, nu doar când aderă la Uniunea Europeană, ci și pe parcursul uh, capacităților de stat membru și nu putem să băgăm capul în nisip ca struții. Toată lumea trebuie să pună umărul pentru a rezolva aceste situații, inclusiv Comisia care trebuie să monitorizeze statele, să, să monitorizeze situația drepturilor omului în fiecare stat membru, ca Raportor, eu am propus un mecanism care ar ocroti mai mult drepturile omului în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să fie mai proactivă uh, și să se asigure că toate drepturile și principiile din Carta Drepturilor Fundamentale sunt ocrotite. Avem nevoie și o bază de date pentru, în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și în statele membre la nivel individual, iar în cele din urmă trebuie să extindem cadrul de justiție în Uniunea Europeană și să verificăm uh, dacă aceste drepturi sunt respectate. Toate acestea ne-ar permite să evităm riscurile, să, să evităm riscuri de încălcare, de încălcări clare, așa cum s-ar putea să se întâmple în Ungaria. Nu e vorba doar de declarațiile unui, pro, unui politician naiv care se pierd, care sunt duse de vântul propagandei, e vorba de declarațiile unui premier european care nu a ezitat niciodată să reforme Constituția țării sale pentru a, se, pentru a corespunde tendițiilor sale populiste și autoritare, iar Uniunea Europeană trebuie să intervine înainte de a fi prea târziu. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Ferrara. Domnul Sayer are o întrebare la adresa noastră. O acceptați? Domnul Sayer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o foarte scurtă întrebare. De ce considerați că o consultare națională este atât de șocantă câtă vreme că toți cetățenii ungari au fost consultați, întrebați în legătură cu o chestiune care într-adevăr este fundamentală? La, ciò che sciocca non è la consultazione pubblica. Șocant nu este faptul că există o consultare publică, asta este un, un instrument democratic. Șocant este subiectul acestei consultări publice. Primul ministru a lansat o consultare publică privind reintroducerea pedepsei capitale. Asta înseamnă că Uh, ne întoarcem la legea tailonului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, regresăm și asta e șocat, fiindcă în Uniunea Europeană există drepturi fundamentale care reprezintă temelia uh, acestei um, uniuni. Mulțumim și acum, în numele celor neafilați, are cuvântul domnul deputat Balțu. Domnule președinte, vă mulțumesc când am văzut în propunerea de agentă că se va vorbi din nou despre situația de, din Ungaria, nu m-am gândit că există, nu știam ce motiv putea să fie invocat și care să justifice acest punct de pe ordinea de zi. Acum Eh, m-am convins că dumneavoastră, Parlamentul European, nu respectați propriile dumneavoastră eh, valori, adică eh, dreptul la liberă exprimare a unei opinii. De ce să nu poți să lansa o consultare, o dezbatere internă pe tema imigrației pe care și noi o dezbatem aici mâine? De ce să nu poți vorbi despre anumite lucruri conform nevoile exprimate într-o societate? Da? Deci dumneavoastră veți să reglementați ce să întrebe un guvern de la cetățenii săi? Da? E Poate că eu aș fi cheltuit altfel acel miliard de forinți uh, decât a făcut-o guvernul, dar nici de cum n-aș fi uh, uh, stopat această consultație. Deci, când Ungaria s-a integrat în Uniunea Europeană, s-a angajat să respecte tratatul de la Lisabona. Însă, tratatul de la Lisabona este un pas doar pentru, până la înfăptuirea Statelor Unite ale Europei. Barroso eh, și-a eh, adus, eh, i-a adus mulțumiri lui Victor Orban pentru inițiativele economice pe care le-a avut pe, tema, pe durata mandatului președinței ungare. În ce privaș, în privește uh, Ucraina, uh, s-a spus întotdeauna ca uh, integritatea teritorială Ucrainei este uh, intangibilă, să știți că Ungaria respectă tratatele. Domnule Balso, domnul Viote are o întrebare la adresa dumneavoastră. Acceptați întrebarea cu cartonaș albastru? Da, domnule Viote. Eh, grazie, onorevole Balso. nel suo paese c'è un ex... Mulțumesc, domnule Balso. În țara țara dumneavoastră există un fost uh, deputat, uh, Georgiu Lațiva, mă scuzați dacă greșesc uh, pronunția, care recent a amenințat fizic o, o femeie care acum trăiește panicată de amenințările cu moartea care au fost adresate. Există, chiar am înțeles, o recompensă pe capul doamnei respective. Și atunci, care este Uh, opinia dumneavoastră privind amenințările. Dacă nu puteți răspunde, poate îmi răspunde domnul prim-ministru Orban. Hétfőn lehet, hogy ön itt a napirend vit... Poate, uh, poate că uh, luni, luni ați avut o declarație calomnioasă ați spus că Iobic a, a proferat amenințări la adresa grup, comunității homosexualilor. Nu, am să știți că m-am documentat și nu am găsit niciun fel de indiciu pentru astfel de um, afirmație din partea mișcării Iobic. Niciodată Iobic nu a făcut așa ceva. Cel mult am uh, putut spune este că uh, ne jignește ponderea pe care această dezbatere eh, pe această temă a homosexualelor are în discursul politic general. Mulțumesc, întrerupe președintele. Acum voi da peste câteva clipe cuvântul primul ministru Victor Orban. În această primă runde am admis multe interpelări cu cartonaș albastru, ceea ce nu voi face în, eh, în cea de-a doua tură de eh, intervenții. Oricum mai avem și o procedură catch de ai, pentru că altminte o să întârziem, întârziem foarte mult. Dau cuvântul acum primul ministru Victor Orban. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am venit azi în mijlocul dumneavoastră pentru că dumneavoastră aici la Strasburg vorbiți despre patria mea, Ungaria. Întotdeauna este o cinste pentru mine dacă parlamentarii europeni uh, la Strasburg vorbesc despre țara mea. Și este pentru mine o datorie de onoare să iau cuvântul aici în numele țării mele și a maghiarilor. Vreau să vă spun că cetățenii ungari au decis prin referendum uh, apartenența la Uniunea Europeană și suntem mândri de asta. Suntem aici domnule președinte, pentru că uh, cred uh, că europenii sunt curioși să afle cum uh, au avut așa un mare succes maghiarii în ultimii cinci ani. Și aș vrea să vă spun că din 2010 încoace, în 2010, Ungaria a fost la creștere pe locul 21, câtă vreme anul trecut a fost pe locul 2 datoria eh, externă a crescut de la 87 la 77% din PIB. Între timp am redus șomajul la sub 7% și eh, încercăm să și suntem încrezători că vom atinge o ocupare de 100% în următorii ani. Dacă înțeleg bine, sub titlul Situația din Ungaria, doriți să discutați mai multe aspecte ale politicii actuale ungare, în special despre imigrație. În ce privește aspectele politice, vreau să vă informez că Ungaria a fost uh, examinată sub raportul respectării normelor statului de drept uh, de cele mai multe ori dintre toate statele membre. Mă bucur că puneți uh, pe agenda dumneavoastră teme care sunt atât de importante pentru noi toți în Europa, cum ar fi imigrația, situația uh, justiției și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, este foarte important care este Uniunea Europeană pe care o lăsăm noi copiilor noștri. Dar aceste probleme nu sunt ale Ungariei, sunt ale Europei. Acum, aceste probleme se discută în contextul situației din țara mea. Probabil pentru că Eh, maghiarii au acest obicei să vorbească mai răspicat despre problemele pe care le au. Da? Nu ne place nici să vorbim lim- într-un limbaj de lemn, nici să uh, ocolim o discuție. Vorbim răspicat uh, despre pedeapsa capitală, despre imigrație și considerăm că discursul de până acum, care este considerat politically corect, corect din punct de vedere politic, că acest discurs nu ne aduce mai aproape de o soluționare a acestei probleme. Tocmai de aceea, vorbim deschis despre ce credem noi. Și noi am dori ca Europa să rămână a europenilor și am dori în același timp ca Ungaria să rămână o țară a ungurilor, a maghiarilor. Credem că aceste două deziderate nu contravin, ci se suprapun cu dezideratele părinților fondatori. Vă rog să distingem foarte clar libera circulație a persoanelor, a forței de muncă, de migrația care vine din afara Europei. Și de asemenea, trebuie să distingem între problema solicitanților de azil și problema, și problema imigrației acelor persoane care pur și simplu își doresc o, un nivel de trai superior față de cel din țara lor natală, China de pildă. Domnule vicepreședinte al Comisiei, din păcate, în țara noastră nu avem cum să dăm locuri de muncă imigranților. E mai bine să spunem clar și răspicat. Noi vrem să soluționăm în modul nostru problema migrației economice. Pentru că această problemă a imigrației economice eh, vizează întreaga Europei. Propunerea Comisiei europene, pe limbajul nostru mai răspicat, e o clară nebunie. Este o atitudine foarte periculoasă să spui că nu există nicio problemă, că păstrăm larg deschise porțile noastre și să vină la noi cine dorește. Faptele vorbesc foarte clar. Există o mare presiune de migrație asup, exercitată asupra Europei. Față de 2010 a crescut de trei ori eh, imigrația ilegală. Iar în Ungaria a crescut de 20 de ori numărul celor care eh, trec fraudulos granițele țării noastre. Asta înseamnă că este nevoie de reevaluarea acelor convenții care ar permite ca statele membre pe viitor să-și poată apăra ele singure frontierele de stat. Este singurul punct de vedere viabil, după părerea noastră după părerea mea, este o nebunie să lăsăm toți refuzații să intre în Europa și să-i distribuim conform unei cote artificial instituite. Doamnelor și domnilor, am convingerea că cotele nu vor face altceva decât să stimuleze traficanții și nu vor face altceva decât să încurajeze pe aceia care își riscă viața pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Ar fi mult mai de, mm, de dorit dacă imigrația ar reveni în competența națională. Deci, în loc de cotă, să permitem statelor membre ca ele însele să decidă în această materie. Noi, maghiarii, vrem ca noi să, deci, ne, să decidem dacă vrem sau nu imigranți în țara noastră. Noi suntem un uh, guvern creștin-democrat și uh, pe adevărații refugiați întotdeauna am, i-am primit și vom primi și în viitor. Dar imigranții nu sunt refugiați. Vin pur și simplu pentru condițiile mai bune de viață. Înțelegem asta, dar nu acceptăm asta. Trecerea frauduloasă a frontierei este o infracțiune împotriva care trebuie să luăm măsuri. Statul de drept, normele juridice ale statului ungar trebuie apărate și nu dorim ca Ungaria să devină o țară țintă pentru imigranți. Sunt uh, țări care au decis că vor o politică de imigrație, că vor imigranți. Noi respectăm aceste țări și respectăm decizia lor. Tocmai de aceea am demarat o consultare la nivel național cu privire la imigrație, pentru că am considerat că este uh, corect să îi întrebăm pe cetățenii noștri ce cred despre această chestiune. Spre deosebire de cele auzite aici, trebuie să spun că nu există niciun fel de consultare în țara mea cu privire la oportunitatea pedepsei capitale. Este o greșeală mare aici. Ungaria nu a semnat cu nimeni niciun fel de acord sau convenție în legătură cu temele care sunt sau nu sunt admise pentru dezbatere în Ungaria. N-am semnat niciun fel de convenție și acord în legătură cu ce poate sau nu poate constitui tema unor consultări naționale. Aderarea și tratatul de aderare la Uniunea Europeană nu coprinde pentru noi niciun fel de limitări în legătură cu ce este nevoie sau este voie sau nu este nevoie voie să fie discutat în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea considerăm că este o jignire personală adusă uh, țării noastre și națiunii noastre dacă ni se spune ce avem și ce nu avem voie să vorbim. Dacă vedim, dacă privim uh, povara financiară a imigrație per cap de locuitor, atunci Ungaria se află cât pe locul 2 după Germania. Deci vă atrag atenția asupra faptului că în agenda pentru migrația a Comisiei Europene nu se acordă atenție suficientă imigrației din Balcanii de Vest. În primul trimestru uh, din 2015, au fost depuse 43.000 de solicitări de azil, uh, dintre care 24.000 sunt din Kosovo. Deci, uh, este indispensabilă cooperarea cu aceste țări din Balcanii de Vest și trebuie uh, corelate aceste chestiuni cu situația inclusiv din Ucraina, pentru că este o provocare care încă este înaintea noastră. În ce privește pedepsa capitală, cred că Europa nu trebuie să uh, se ascundă cu capul nisip. Nimeni nu dorește să revenim la uh, evul mediu și să uh, existe teme pe care nu avem voie să le discutăm. Deci aici dezbaterea nu este despre pedepsa capitală, ci despre libertatea de opinie. Eu sunt de opinia că trebuie să putem avea posibilitatea să vorbim despre pedepsa capitală situațiile pe care le avem, eh, problemele pe care le avem, nu pot fi rezolvate decât respectând principiile Uniunii Europene. Dar aceste principii nu sunt aduse de zei, au, nu sunt bătute în cioplite în piatră și oamenii care au creat aceste principii sunt aceia care pot să le ajusteze și să le modifice dacă acest lucru se consideră necesar. Doamnelor și doar, tot ceea ce ați auzit este părerea unui om și nu mai mult și nu mai puțin. Fie că acest om este uh, ministru, prim-ministru, comisar sau un simplu cetățean. Nu vorbim de dogme, nu vorbim de lucruri sfinte. Așadar, Ungaria în continuare se angajează și militează pe lângă valoarea centrală a Uniunii Europene, libertatea de expresie și de opinie. Mulțumesc! Ganz sicher cu siguranță că uh, nu sunt cuprinse în tratatul uh, de funcționare al europene niciun fel de principii primite de la zei. Dar există totuși o poruncă dumnezească care se numește să nu ucizi. Are cuvântul domnul González Pons pentru gruparea PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați colegi. Unele grupuri politice au dorit o dezbatere despre Ungaria. Noi nu ne opunem niciunei dezbatere în acest Parlament, în schimb ne opunem unei stigmatizări politice a unui stat membru al Uniunii Europene. Vă rog să-mi permite să spun că pentru PPE, pedepsa cu moartea este ceva ce nu poate fi dezbătut din nou. Este clar, este hotărât în mod democratic ca și drepturile omului pe care le au toți europenii după ce am depășit ce era mai rău în trecut. Trebuie să spun că nu trebuie să existe nicio îndoială în mintea noastră că Ungaria va respecta Carta Drepturilor Fundamentale care interzice în mod expres pedapsa cu moartea. Aș vrea să-i mulțumesc domnului prim-ministru Orban pentru că a venit pentru că a vorbit în Parlament și și-a apărat poziția în fața noastră a tuturor. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, imigrația e o problemă extrem de gravă. Și noi, politicienii, trebuie să fim extrem de precauți în legătură cu această problemă. Ne opunem cu toții xenofobiei și rasismului, ne opunem ideii de a da vina pe cineva, dar Ungaria nu este singura țară care <clears throat> se confruntă cu un uh, fenomen în creștere. Scepticismul uh, este în ascendență și acolo și în estul Europei. Ar fi o greșeală gravă dacă problema din Ungaria ar uh, părea să fie o problemă europeană, pentru că discursurile politice împotriva imigranților și împotriva Europei există și în Franța, în Regatul Unit, în diverse alte state membre. Nu trebuie să dăm vina pe Ungaria, trebuie să ne uităm uh, la noi înșine, la faptul că nu suntem în stare să facem idealul european, uh, ideea europeană ceva care să fie respectat de toată lumea. Acest Parlament nu este tribunalul în fața care să fie adus un stat membru. Dacă începem să facem așa ceva, ar fi o greșeală care ar uh, submina fundațiile Uniunii Europene. Mulțumim, domnul González Pons, și acum pentru grupul Socialiștilor și Democraților, domnul Nidar Miller. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, poate veți considera că e ciudat, dar să știți că trebuie să spun că nu mă bucur că prim-ministru Ungariei este în acest parlament. De ce nu mă bucur? Pentru că uh, Uh, vorbește elogios tocmai de acele politici rușinoase pe care guvernul său uh, le uh, are în, în țara mea, în Ungară, și acest lucru aduce de servicii țării mele. Vreau să asigur Parlamentul că Ungaria nu este țara, țara pe care a prezentat-o în termeni cât se poate de belicoși și a primul ministru. Ungaria este o țară care se identifică cu valorile acestei Uniuni Europene. Democrația iliberală pe care o proferează primul ministru, dezbaterile democratice care au fost numite bullshit de primul ministru ungar, aceste chestiuni nu sunt făcute decât pentru a, a stârni anumite reacții care apoi să fie uh, înnăbușite. De ce face acest lucru prim-ministru? Pentru că susținătorii lui de la început de drum uh, l-au părăsit și acum se adresează drepte extreme. Uniunea Europeană nu poate finanța, nu poate sprijini acest, această politică. Da? Pentru că, deci nu Ungaria este pe banca acuzaților și a rușinii, ci politica ungară actuală. Mulțumesc, domnule Niedermüller. Pentru grupul liberalilor are cuvântul președintele grupării, domnul Giefer Hofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să-l ascult mai întâi pe domnul Orban înainte să iau cuvântul la această dezbatere, dar dar uh, el nu face decât să continue provocările din, ultimele, din ultima lună aici pe care le-a proferat în Ungaria și în afara Ungariei, stat uh, neliberal. Prima provocare, iată, în, în mijlocul crizei cu Ucraina a, făc, a bătut palma cu Putin, a doua provocare, apoi în ceea ce privește pedeața capitală o altă provocare. Domnule Orban, nu trebuie să vă schimbați părerea pe... Pe 1 mai ați declarat la radioul public în Ungaria că dumneavoastră vreți ca fiecare stat membru să poată decide uh, individual cu privire la reintroducerea pedepsei capitale că nu este o competență europeană. Și ne-ați confirmat acea, acest, a, asta acum. Dar este o competență uh, a Uniunii Europene. Nu e, nu e o competență națională, e o chestiune care ține de Uniunea Europeană, de civilizație, de fapt. Și în cele din urmă, și ne-ați confirmat încă o dată acest lucru. Iar ne-ați provocat. Ați spus, noi nu facem decât o consultare națională privind migrația. Consultare națională? Asta e o consultare națională? Haideți să citim întrebările de aici. Întrebarea numărul 7 ați sprijini guvernul uh, maghiar în ceea ce privește sprijinirea unor, um, unor legi de imigrație mai stricte care să se opună legislației de la Bruxelles? Deci ați spus acest lucru. Și apoi, uh, există unele caz, sunteți de acord că proasta gestionare a politicii de migrație uh, de la Bruxelles este responsabilă de atacuri teroriste. Asta, și ne, asta înseamnă Asta înseamnă consultări, consultare politice, e o întrebare retorică și nu, se, nu mai e nevoie să ne răspundeți la această întrebare și, și gândiți-vă la un lucru dacă atacați pe migranți. Gândiți-vă la refugiații uh, maghiari care au fugit din țară în 56 din cauza comuniștilor și cum au fost ei primiți cu brațele deschise de celelalte țări europene. Das Wort verzilor are cuvântul acum doamna Sargentini. Uh, uh, Sargentini, un moment. o, clipă, vă rog. Spuneam înainte de această rundă că nu voi admite cartonașe albastre. Poate ați fost absentă din sală. Vă rog, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. cuvintele pot fi și flori și gloanțe. Și ce facem aici este să lucrăm cu cuvintele. Iar, domnule Orban, cuvintele nu sunt doar petale de flori, ci mai degrabă gloanțe de pușcă. Ideile pe care le sprijiniți ideile pe care le promovați. Și nu e vorba doar despre cuvinte, e vorba și de fapte și acesta e pericolul care există când începem să vorbim despre pedapsa capitală. Sau dumneavoastră începeți să ne prezentați această consultare foarte partinitoare a populației maghiare. Iată ce se întâmplă când veniți să explicați aici ce se întâmplă cu migrația și ce spuneți că nu trebuie să deschidem porțile aceasta este o dovadă de irresponsabilitate din partea prim-ministrului unei țări și acest gen de irresponsabilitate e, vă angajează pe dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Maier uh, din neînscris. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dacă vreți să faceți o declarație politică, cred că trebuie să o faceți uh, Mm, dintr-un loc care să nu fie de la tribuna președintelui din hemiciclu. Nu discutăm uh, pedapsa cu moartea, dar despre ce e vorba aici? E vorba despre ceva care nu era prevăzut și deci e vorba de o reacție oarecum isterică a stângii din acest parlament. De fapt, ei nu urbesc, uh, urmăresc altceva decât că nu le place un guvern de dreapta și nu-l aprobă. Deci asta e de fapt scandalul, dacă mă întrebați pe mine. De fapt, nu este prima dată în cazul Ungariei că dezbatem aceste uh, lucruri. Și nu este prima dată că uh, intervenim în chestiunile unui stat suveran. Să știți că Austria a făcut experiențe, a avut experiențe foarte proaste cu astfel de imixtiuni. Și dacă, vă rog, nu mai, nu mai continuați. Da? Deci dacă vreți să vă băgați în treburile interne ale unei țări, faceți-o în Grecia, că acolo poate aveți ceva de rezolvat. Altminteri, cred că arătați cu degetul pe cei care nu merită. Mulțumesc. Are cuvântul pentru grupul PP, domnul Sayer. Domnule președinte, domnule prim-ministru, cred că în această dezbatere ne aflăm în același, această situație ca și înainte. Nimeni nu ne ascultă. Domnule Verhofstadt, în mod deliberat ați omis să ascultați ceea ce a spus uh, uh, guvernul Orban, că în calitate creștin-democrat vrea să primească și a primit și până acum toți refugiații? Dacă într-adevăr așa ceva ați făcut, atunci dumneavoastră ați comis un abuz când ați făcut trimitere la uh, nenorocirea din 1956 și la refugiații din uh, Revoluția de acolo. Domnule Ferhofstadt, spuneți că sunteți un democrat și fluturați aici acel uh, chestionar. Dar credeți dumneavoastră că dacă adresez o întrebare uh, ungar într-o chestiune importantă, de pildă legătură cu restricționarea regimului de migrație, atunci ce este atât de nedemocratic în asta? Da? Eu cred că aici se poartă un dialog al surzilor, nimic altceva. Și Eh, dintre cei care ne-au atacat din stânga eșicheriului politic eh, înțeleg eh, frustrările lor pentru că provin din țări care au avut mari colonii odinioară și care au o tradiție, într-adevăr, de a primi din afară uh, uh, oameni, uh, cetățeni. Ungaria nu a avut această experiență. Deci nici nu aveți de unde să știți care este problema noastră și cum este asta. Nu aveți cum să știți uh, să, să supuneți egalitate între, între uh, migranții economici și uh, cei care sunt refugiați, refugiați uh, uh, pe criterii uh, politice. Ungaria în ultima vreme este țara care, după Suedia, a primit și a acceptat cele mai multe uh, solicitări de azil. Și atunci, care este problema dumneavoastră că vrem să aducem uh, în discuție această chestiune? Văd că și doamna Infel dă din cap ca și când aș fi zis o, o mare uh, nenorocire aici. Într-adevăr, acum 20 și 30 de ani, într-adevăr ați comis niște greșeli pe care noi nu dorim să le comitem la rândul nostru, pentru că avem o altă cultură, avem alte obiceiuri și tradiții și Ungaria trebuie să fie extrem de prudentă în această prevință, tocmai pentru a preveni uh, Uh, o uh, lansare sau o relansare a xenofobiei și rasismului în țara noastră. Președintele întrerupe. Da? Das Wort hat für die S&D. Pentru grupul socialiștilor și democraților dau cuvântul domnului Weidenholzer. Könnte... Domnule președinte, domnule prim-ministru, parcă ați făcut uh, afirmațiile dumneavoastră belicase pentru a vă face audiență în Parlamentul European. Abia luați, ați luat cuvântul, ați și trecut la așa numitul double speak după unele provocări, repede ați întors-o și ați uh, revenit la afirmații mai temperate. Ce faceți pentru dumneavoastră pentru a combate corupția larg răspândită în țara dumneavoastră? Și cum vă explicați faptul că Ungari, uh, o mare parte din uh, Ungaria uh, se, deplasa, se deplasează în alte țări pentru a-și câștiga pâine? Și cum vreți să puneți problema reconcilierii naționale în Ungaria? Vă pun aceste întrebări pentru că poporul maghiar este un popor pe care îl iubim, pe care îl apreciem și pe, a cărui luptă pentru libertate am apreciat-o dintotdeauna. Mulțumesc! Domnul Michel din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Domnule Orban, spuneți că vă place discursul cinstit, o să vorbesc deci cinstit. Pe șlau, domnule Orban, duceți țara dumneavoastră într-o derivă auto nu corespunde valorilor noastre europene majoritatea aritmetică, domnule Orban, este o condiție necesară a democrației. Nu este și nu va fi niciodată o condiție suficientă. În realitate, dumneavoastră faceți ceea ce se numește tirania majorității. Aveți majoritate și uh, a vă dați dreptul de a face orice, chiar și de a uh, sufoca vocile care vi se opun și minoritățile. Propunerile privind pedepsa capital, uh, chestionarul acesta uh, Ehm, toate acestea dau. Eh, toate acestea sunt ehm, manifestări ale ale unor acțiuni care încalcă spiritul și legea Uniunii Europene. Iar în, în mod demoga, demagogic, dumneavoastră eh, folosiți definiția democrației așa cum vă slujește dumneavoastră dumneavoastră sancționați uh, migranții, faceți apologia regimurilor autoritare, reduceți libertatea presei, îngrădiți libertatea legisl- legislatu- legislaturii și um, încet, încet uh, eliminați toate valorile europene în fața celor autori- autoritare. Dumneavoastră aduceți acest popor minunat pe marginea istoriei, dar uh, maghiarii au plătit deja foarte scump prețul totalitarismului. Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte. Acest uh, premier ne-a umilit. Vorbitorul este întrerupt. Absolut. Das Wort hat jetzt für die... Are acum cuvântul în numele verzilor, doamna Ulrike Ceca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor. Două lucruri mai întâi. Nu ar trebui să fie o dezbatere despre stânga sau dreapta, ci despre drepturi fundamentale și valori în Uniunea Europeană. Indiferent din ce partid, din partea noastră tuturor, și noi ca verzi am criticat propriile guverne. Deci nu e vorba despre stânga sau dreapta, ci despre valori de bază în Uniunea Europeană. Aș vrea să vorbesc despre chestiunea imigrație, chestionarul respectiv pe care domnul Orban l-a distribuit cetățenilor care promovează o atitudine anti-europeană. Și domnul Weber a vorbit despre creșterea economică din țara dumneavoastră. Și atunci, de ce cam 500 de mii de persoane au plecat din țara dumneavoastră în ultimii câțiva ani, încercând să-și găsească un loc de muncă sau chiar o viață mai bună în alt stat membru? S-a dublat numărul de cetățeni care au fugit de dictatura din 1956 de ce încercați să preveniți uh, oameni uh, care vor să pleacă din uh, țară, studenții cărora le cere să plătească, să ramburseze cheltuielile de învățământ? Deci acest chestionar încercați să vedeți cum să-i păstrați pe oameni în țară, să lucreze pentru țară și să nu-i lăsați să plece? Vă mulțumesc. Acum în numele grupului PPR are, are cuvântul domnul Șogăru azt gondolom hogy minden esetben nagyon fontos a közös európai. că este foarte important Este important să ne angajăm pentru valorile europene și să le respectăm. În același timp, este important să respectăm uh, tradiție, o, cea mai veche tradiție europeană a diversității culturale. Uniunea Europeană este invidiată peste tot în lume pentru că există această cultură a dezbaterii în temeiul unor fapte concrete și respectând în același timp divergențele de opinii. Aceasta este o valoare uh, crucială și eu sunt convins că trebuie să, păstr- să o păstrăm în continuare. Drept urmare, cred că ar trebui să evităm să, să purtăm un, o, o dispută politică în locul unei adevărate uh, dezbateri mai ales în contextul în care se, arun, se arată cu degetul tot timpul asupra unor guverne. Și doamnă Lunacek din România, de exemplu, au plecat 3 milioane de cetățeni și niciodată nu s-a purtat o dezbatere despre de ce atât de mulți cetățeni români au părăsit România. În uh, Slovacia știm că există decretele uh, Beneș, dar nu, au fost nicio, nu a fost niciodată o problemă pentru că sunt, uh, a fost guvernată de socialiști. Vă mulțumesc, care acum cuvântul în numele socialdemocraților, domnul Uiheli. Bigac, magyar vagyok, és európai socialdemocrata. Mulțumesc, dragi colegi. Sunt maghiar și sunt european social-democrat și din acest motiv doresc să spun foarte clar că Ungaria descrisă de domnul uh, Orban și de guvernul său recent nu este Ungaria. Este o rușine. Imaginea dată de guvernul Orban în legătură cu țara mea este o rușine și doresc să spun colegilor că Ungaria arată și altfel. Bun, acestea fiind spuse, primul ministru maghiar, um, primul ministru maghiar nu-i pasă de pedeapsa cu moartea, de imigrație sau de consultare națională, ci vorbește despre 10 milioane de euro pe an pentru a sprijini un sistem din țara mea uh, Uh, fonduri folosite pentru a dilua populația maghiară. Deci, domnule prim-ministru, nu vorbiți în numele meu, nu vorbiți în numele sutelor de mii de maghiari care au părăsit țara, nu vorbiți în numele celor care mi-au trimis mie această întrebare și mi-a să rup aici această uh, pagină aici în fața Parlamentului. Mulțumesc! Das Wort hat jetzt für die Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Wikström, în numele grupului ALDE. Man. Hur länge ska regeringen Orbán fortsätta att skicka ut chockvågor över EU efter en följd av odemokratiska Vă mulțumesc. Och för vilken... Trebuie să mai discutăm, de câte ori să mai discutăm de Ungaria aici, în această sală, în această aulă, tot timpul vorbim despre asta și nu știu dacă sunteți încântați eh, de faptul că încălcați în permanență și provocați în legătură cu valorile europene, faimosul chestionar, valorile xenofobe pe care le promovați, eh, pedepsa cu moartea, provocări, provocări, provocări. Eh. Vreau să vă spun că aici, în această aulă, noi suntem extrem de numeroși acei colegi care sunt adevărați gardiani ai drepturilor fundamentale chiar dacă tot guvernul din Ungaria se opune pe deplin acestei linii. Aș da uh, citare, citire din uh, faimosul scriitor Marai, Sandor Marai, faimosul maghiar și european, și dacă ar mai trăi uh, astăzi, ar fi probabil principalul acuzator al dumneavoastră pentru că el era pentru valorile umane și cred că e vorba de o rușine, rușine pentru guvernul maghiar. Vă mulțumesc. Acum în numele verzilor are cuvântul domnul Iavor. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszterelnök úr. Annak érdekében, hogy Európa... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Cred că uh, Dumneavoastră afirmați în mod repetat că Ungaria protejează, își protejează partenerii europeni care vă acuză. Și în această competiție, unii nu au observat cât de mult v-ați transformat, cât uh, de mult uh, s-a schimbat atitudinea dumneavoastră și Problema este că strategia dumneavoastră a eșuat, pentru că nu ați reușit să acaparați electorat din partea extremei drepte și, ele- și cetățenii au început să înțeleagă faptul că există o linie roșie, care, un fir roșu care caracterizează toate uh, acțiunile guvernului dumneavoastră și anume corupția. Domnule prim-ministru, dumneavoastră vă considerați un mare om uh, de stat, însă nu, veți, nu sunteți acest uh, om mare de stat. Vă mulțumesc. În numele PP-ului are cuvântul doamna Gali. Mulțumesc. E păcat că nu ați permis o întrebare cu cartonașul albastru, domnule președinte, pentru că s-au spus atât multe minciuni și am fi avut uh, dreptul să răspundem, să reacționăm la acestea. Acum, pe scurt, uh, um, consultare în legătură cu introducerea pedepsei cu moartea. Nu se face așa ceva, nu are loc o astfel de consultare. Și, domnule Verhofstadt, vă spun în legătură cu refugiații, îi primim, dar facem o distinție între imigranții uh, economici legali și refugiații. Iată ce răspund domnului Verhofstadt. Acum, în legătură cu uh, libertatea de circulație, acesta face parte din acheul Uniunii Europene. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Este acheul nostru comun. De ce ne criticați primul ministru dacă oamenii uh, folosesc această oportunitate de liberă circulație pentru a ocupa un loc de muncă în altă parte, în altă țară. Nu înțeleg. Nu înțeleg nici de ce ne judecați uh, la nivel moral, doamnă Wikström. Cum puteți să fiți dumneavoastră un exemplu moral pentru noi aici în Parlament. De ce sunteți dumneavoastră o autoritate mai morală, mai mare decât noi ceilalți? Și în legătură cu situația imigrației, numărul imigranților în țara noastră a crescut de 20 de ori. Bineînțeles, oamenii sunt preocupați de acest lucru. A crescut cu do- de 20 de ori numărul imigranților. Așa că îi întrebăm uh, care este percepția lor în legătură cu acest fenomen. Și cu fiecare întrebare, la fiecare întrebare, răspunsurile sunt sunteți de acord sau nu sunteți de acord. Fiecare cetățean poate să hotărască sau nu dacă e de acord uh, cu aceste uh, întrebări. Uh, cred că am procedat democratic. Uh, Uh, pentru a afla care este punctul de vedere al oamenilor. Apoi, e adevărat că nu punem aceste chestiuni în modul politicos de la Bruxelles. O facem altfel, dar dorim să știm ce vrea lumea de pe stradă, cetățenii de rând. Acum, sute de mii de maghiari, de cetățeni maghiari, au trimis o scrisoare, păcat că nu a fost citită, pentru că majoritatea cetățenilor maghiari consideră că această dezbatere este absolut nenecesară. Președintele întrerupe pe vorbitoare. Și acum are cuvântul de la SCD um, domnul Silva Pereira. Fără microfon. Victor Orban, infelizmente, nu veio Domnule Victor uh, Orban. Dânsul nu a venit aici pentru a lămuri lucrurile și nici pentru a depune jurământ pe altarul drepturilor omului. Nu a venit ca să eludeze o serie de întrebări și pentru a încerca să ne promoveze încă o dată acest atac asupra drepturilor omului în Ungaria este păcat că PPE-ul, cel mai mare grup politic, face temenele în fața lui și alți colegi de asemenea. Or, domnul Orban a confirmat dorința sa de a pune în mișcare procesul care va duce la uh, impunerea uh, pedepsei cu moartea. Este uh, oribil ce se întâmplă Dezbaterile pot să aibă loc cum doriți dumneavoastră, însă să nu uitați că Parlamentul vă va condamna politic, politic dacă mergeți pe această cale a încălcării drepturilor din cartă, din tratatele UE și veți avea răspunsul de care, uh, pe care îl meritați. Vă rog frumos. Vă mulțumesc că am ajuns la procedura intervențiilor spontane. În primul rând are cuvântul doamna Pitia. Vă mulțumesc, domnule președinte protejarea vieții umane și promovarea valorilor umane sunt ancorate în uh, Constituția maghiară. Vă rog să continuați, spune președintele, pentru că altfel nu putem uh, verifica dacă interpretarea funcționează. Dacă nu uh, vorbiți, nu va exista interpretarea. După cum spuneam, protecția vieții și promovarea valorilor umane reprezintă, politici, uh, reprezintă politica guvernului maghiar și sunt valori ancorate în Constituția a țării. Aceste valori se împotrivesc propriilor mele valori. Am verificat de afirmațiile domnului Or- Orban și nu am găsit vreo declarație pentru care ar trebui să fie condamnat. Deci, Cred că cei care nu-l pot învinge pe Victor Orban în alegeri, în acest mod își demonstrează slăbiciunile. Victor Orban nu face decât să își prote- să protejeze interesele cetățenilor. Nu am văzut nicio afirmație prin care să închidă ușa în fața refugiaților și solicitanților de azil. Este vorba pur și simplu despre a cere părerea cetățenilor față de strategia privind imigrația din Uniunea Europeană. Nu cred că ar trebui să condamnăm Ungaria pentru că consultă opinia publică pe marginea acestor teme importante, pentru că eu cred că și, al, că și, al, și alți prim-ministri, mai ales din partea socialiștilor, ar trebui să urmeze acest, uh, acest exemplu. De exemplu, faptul că evită organizarea unui re, re, uh, referendum, chiar dacă foarte mulți oameni cer acest lucru. Domnul președintele, domnul Șani, dădusem cuvântul uh, colegului uh, Țelăr din spatele dumneavoastră. Ďakujem pekne. Som veľmi prekvapený v tejto diskusii z... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Weber, din partea PPE, PPE-ului, a încercat să argumenteze, să apere atitudinea guvernului uh, din uh, Ungaria, ar fi la fel ca și cum am spune că încălcarea drepturilor omului în China este justificată de creșterea economică accelerată din China. Am văzut cum a fost uh, abuzată majoritatea parlamentară în Ungaria, cum s-a profitat de situația minorităților din țările vecine pentru a destabiliza a, uh, situația. La fel și președintele Rusiei, Putin, a abuzat de situația minorităților, intervenind în mod militar în statele vecine. De la bun început, domnul Orban a recurs la practici uh, nedemocratice. Are cuvântul domnul Iurec. Ataców na Węgry. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi despre faptul că acesta este doar un pretext de a ataca Ungaria. Voi vorbi despre articolul doi din Carta Drepturilor Fundamentale. Acesta spune că unul dintre principiile Uniunii Europene este respectul vieții umane. Respectarea vieții umane este pusă aici sub semnul întrebării. Domnule președinte, vă aduceți aminte că atunci când au fost semnate tratatele de la Roma, nu exista niciun stat democratic în Uniunea Europeană care să tolereze uh, uh, uciderea copiilor nenăscuți, așa că dacă țineți atât de mult de la respectarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, atunci ar trebui să țineți cont și de celălalt. Mulțumesc! Aldă. Mulțumesc în numele grupului Aldă. Are cuvântul doamna Agaza Tundua. Uno siempre responde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. întrebările cele mai importante se pun exact uh, acum. Șandor Mara era un luptător anticomunist, antinazist, pentru libertate, a părăsit uh, Ungaria și a ajuns în Statele Unite. Eu cred că el n-ar putea să suporte să trăiască în Ungaria domnului Orban. Să se să se pună o legătură, să se facă o, o, o legătură între politica de la Bruxelles și uh, amenințarea teroristă, mi se pare ceva mult prea grosolan. Vreau să vă spun că eu iubesc Ungaria, iubesc uh, limba acestei țări, iubesc scritori precum Marai, dar uh, nu vrem să susținem fanatici care s-ar măsura cu cei care seamănă teroarea în țara Baștilor Domnul Weber de la PPE ar trebui să ni se alăture și să nu folosească tot felul de tertipuri în fața acestei situații. Domnule Weber, încercați să nu uh, diluați uh, reputația unui mare partid politic. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Maragal. Se. escuchar a todo el mundo, sí. También al presidente Orban. Pero si... Am ascultat pe toată lumea, l-am ascultat și pe primul ministru Orban. Însă, ascult, în urma acestei dezbateri sunt îngrijorat. Uh, Pedepsa cu moarte, cu moartea, legătura creată între imigrație și terorism și mă îngrijorează atitudinea din uh, această sală se ignoră faptul că asistăm la un atac asupra democrației. Discutați despre dificultățile economice, însă nu este un argument uh, acceptabil. Există uh, tendințe îngrijorătoare, nu doar în Ungaria, și Parlamentul European trebuie să abordeze această problemă, să purtăm o dezbatere de fiecare dată când sunt încălcate drepturile omului. Nu acceptăm încălcările uh, Uh, încărcările drepturilor omului oriunde în lume, cum le putem accepta atunci în Europa? Suntem obligați să atragem atenția asupra acestor probleme aici și în orice țară. De fiecare dată când uh, apar asemenea probleme, în Ungaria sau în Spania, uh, discutăm și despre drepturile cetățenilor din Catalonia care trebuie să fie respectate. Are cuvântul domnul Covau. Grazie, președinte Schulz. Mulțumesc, domnule președinte Schulz Domnule Orban, cu așa un guvern, mi este clar că Ungaria trece printr-o fază regresivă și autocratică. Uh, sunt probleme cu libertatea presei, ale organizațiilor non-guvernamentale și cu discriminările. Și acum anunțați reintroducerea pedepsei cu moarte. Data viitoare ce mai faceți? Veți reintroduce Inchiziția? Uh, sau uh, veți deschide vânătoarea de vrăjitoare? Iată, în calitate de tânăr, un tânăr italian care se numește Andrea Giuliano a fost amenințat cu moartea uh, de un fost uh, parlamentar uh, din grupul prietenilor dumneavoastră de extremă dreaptă și uh, pe site a publicat acest lucru. De vorba, repet, uh, acest tânăr se numește Andreea Giuliano și trăiește o situație parla, uh, paranormală în Uniunea Europeană. Vă cer, domnule Urban, să faceți ceva pentru acest tânăr. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am ajuns la sfârșitul intervențiilor spontane. și la sfârșitul dezbaterii și domnule Orban vă oferisem ocazia de a lua cuvântul acum dacă doriți. Vă rog. Domnule președinte, Köszönöm a hozzászólásokat, meghallgathattunk itt olasz, franciát. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc pentru toate contribuțiile din Italia, din țările scandinave, din uh, Germania. Permiteți-mi să spun de la bun început următorul lucru. Eu nu aș îndrăzni niciodată să vorbesc astfel despre țările uh, dumneavoastră. Președintele, există o problemă cu interpretarea? Da, văd că funcționează din nou. Aveți din nou cuvântul, domnule Orban. Uh, domnule președinte, onorabili membri ai Parlamentului European, am auzit aici francezi, germani, scandinavi, oameni din uh, țările baltice și în alte țări. Uh, am auzit multe voci aici din multe țări, dar eu niciodată n-aș îndrăzni să vorbesc despre țara dumneavoastră pe un asemenea ton. Nu știu, dacă aș vorbi așa, ar trebui să dau mărturie în fața propriei uh, mele conștiințe. Există aici persoane care au atacat direct Ungaria și așa că permiteți-mi să vorbesc despre țara mea, despre demnitatea ei. Cât privește maghiarii din Parlamentul European, nu aș răspunde aici și acum acestor intervenții, deoarece nu aș dori ca acest Parlament European să se transforme într-un fel de dezbatere pur maghiară, și chiar în această aulă, din păcate, deputați maghiari așa au atacat uh, propria țară și chiar au sugerat ca Ungaria să sufere sancțiuni economice, să nu mai aibă sprijin economic, pentru că chipurile ar merita așa ceva. În sfârșit, ați vorbit, domnule Șolor, despre conceptul de democrație neliberală. Nu intru în detalii acum, însă vreau să vă spun că uh, economia liberală uh, și-a dovedit uh, ineficiența, mai ales în vremuri de criză, din pricina politicilor pe care le promovează. Mă bucur foarte mult că mulți îl cunoașteți pe Șandor Marai, mă bucur foarte mult, însă ați încercat să ne spuneți și să ne explicați uh, din ce s-a inspirat marele autor maghiar, contextul de pe vremea lui. Domnule Michel, ați vorbit despre democrație. Uh, ca reacție aș dori să vă spun că am participat la alegeri de șase ori ca, pentru prim-ministru am câștigat de trei ori, nu cred că este antidemocratic, este ceva autocratic. În sfârșit, către președintele grupului liberal, permiteți-mi să mă adresez direct dumneavoastră, înțeleg ce motivație aveți, înțeleg ce, ce vă mână, știu pentru că și în Ungaria liberalii au fost un mare partid, Mare partid cu un rol deosebit în lupta împotriva comunismului, însă au cam dispărut de pe șicherul politic și înțeleg uh, ce vă preocupă dumneavoastră liberalii uh, europeni, însă nu includeți aici și pe maghiari și chiar și eu mă consider un astfel de uh, liberal. Doamnelor și domnilor, pentru cei care s-au opus consultărilor, vreau să vă dau niște informații de ultim moment Președintele grupului liberal a spus că nu este potrivit ca noi să ridicăm o astfel de probleme și că guvernul maghiar trebuie să urmeze linia de la Bruxelles cu reguli mai stricte pentru imigrație. Noi nu aveam astfel de probleme până mai de curând. Ungaria făcea apel la propria legislație națională și putea foarte bine să primească refugiți și să facă control uh, la frontiere, să îi întâmpine și să îi uh, gestioneze. Însă, regulile s-au schimbat, am fost forțați să ne schimbăm și noi, am avut un influx masiv de refugiați și a trebuit să schimbăm regulile. Regulile au fost trasate și de la Bruxelles. Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, nu, nu am fi în situația asta. Eu înțeleg ce se întâmplă aici. Au trecut 3-4 ani de atunci și haideți să tragem niște învățăminte din, din, din ceea ce s-a întâmplat între timp și, în sfârșit, doamnelor și domnilor, putem să avem o discuție lungă în ceea ce privește refugiații, pedepsa capitală sau refugiații economici. Dezbaterea se anunță una lungă dar mă bucur că cel puțin ne-am atins scopul și anume că am început dezbaterea și că ne situăm la începutul unui drum, totuși, care va fi lung. Mulțumesc! Dau acum ocazia uh, liderilor grupurilor politice în ordine inversă să ia cuvântul. Domnul Borel este primul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte în legătură cu respectarea drepturilor omului, libertatea de informare și de exprimare și libertatea sistemului judiciar, acestea sunt bazele Uniunii Europene. În ceea ce privește respectarea drepturilor omului, abolirea pedepsei cu moartea este o condiție preliminară pentru a face parte din Uniunea Europeană. Domnule prim-ministru Orban, dumneavoastră ați vorbit despre pragmatism, dar pragmatic fiind, aș vrea să înțeleg și eu un lucru ce sens are să vorbiți cetățenilor unui stat membru despre pedeapsa cu moartea dacă aceasta este uh, interzisă de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. De ce să faceți pași înapoi în loc să priviți înainte, dacă tot sunteți pragmatic? Trebuie să fie clar că în Uniunea Europeană avem valoare, avem valori fundamentale legătură cu care nu putem glumi, doar pentru a câștiga sprijin electoral. Mulțumesc! Bine, Borelli. Vă mulțumesc, domnule Borelli. Are acum cuvântul doamna Harms. Am ajuns. Până la urmă, într-adevăr, cetățenii din uh, Ungaria sunt cei care trebuie să decidă dacă își doresc ideile prezentate de domnul uh, Orban sau nu. Eu m-am uh, a plecat puțin asupra istoriei uh, Ungariei și cred că maghiarii știu în continuare de ce au ales uh, libertatea europeană și de ce s-au împotrivit um, po- naționalismului, de fapt, despre care am dezbătut în această seară. Însă pentru noi toți, noi toți ar trebui să fie îngrijorător următorul fapt și din acest punct de vedere sunt de acord cu domnul uh, Weber. Prin acest chestionar se întâmplă un lucru periculos pentru Europa. Pentru că se folosește nu doar un uh, limbaj care reprezintă o problemă, dar se face o legătură cu metodele prea bine cunoscute din țara din care provin eu, metode folosite de național-socialiști care știm ce catastrofă au însemnat pentru continentul uh, european. Tocmai de aceea, în anul 2015, în Uniunea Europeană, ar trebui să putem să ne delimităm de asemenea metodă. Este un lucru valabil pentru Ungaria, dar și pentru alte state unde se manifestă aceleași tipuri de probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Țimar. Domnule Orban, aș dori să vă contrazic în mod expres. Nimeni aici prezent nu critică Ungaria ca țară. Nimeni nu critică un popor, nu critică populația unui uh, stat. Ce criticăm noi este politica dumneavoastră, afirmațiile dumneavoastră, persoana dumneavoastră, uh, manifestările dumneavoastră, jocul pe care îl, uh, la care recurgeți în mod repetat. Dezbatem această temă pentru că, din nou, profitați de Parlamentul European pentru a transmite acasă mesajul că eu, primul ministru al Ungariei, vă apăr în fața instituțiilor europene, în fața acestor europarlamentari. E bine, noi vă criticăm pe dumneavoastră, nu pe cetățenii țării dumneavoastră. Ne dorim ca cetățenii uh, țării dumneavoastră să poată să ia aceleași decizii despre propriul viitor, așa cum o pot face toți cetățenii europeni. Ne dorim, ca cet- ne dorim ca cetățenii din Europa să poată fi la fel de solidari față de refugiați, așa cum o fac toți euro- europenii. Însă nu ne dorim aceste chestionare în care, în care, uh, care nu este nimic altceva decât un act foarte cinic și uh, nu putem fi de acord cu aceste poziții exprimate de noastră până, până acum și nu vom fi nici pe viitor. Vă mulțumesc, doamna Țima, Are cuvântul domnul Verhofstadt. Ar trebui să solicit uh, Comisiei să fie atentă la ceea ce a spus uh, domnul Orban, să fie atentă, pentru că cred că avem o problemă în legătură cu răspunsurile pe care le-a dat în această dezbatere și ca să merg mai departe și când mă gândesc la guvernul democratic este clar că această dezbatere nu trebuie să o luăm de la capăt uh, tot timpul. A venit momentul să încheiem acest proces, există niște inițiative, cred că trebuie să se tragă linie și să se propună niște soluții concrete. Nu putem să continuăm așa. Pentru că astfel dezbateri nu și-au rostul. Și apoi uh, Domnule Orban, nu ați răspuns efectiv la diferitele remarci în legătură cu uh, acele chestionare. Domnul Timmermans a făcut o aluzie. N-ați dat răspunsuri concrete, dar uh, spuneți apoi argumentul final și anume că nu există liberali în Ungaria. Păi, cum adică? Păi nu sunt ungari în uh, Ungaria. Cine sunteți dumneavoastră? Fides înseamnă Organizația Studenților Liberali din Ungaria. Asta înseamnă numele Fides al partidului domnului Orban. Ați vrut puterea cu orice preț și din liberal v-ați transformat în naționalist. Este răspunderea dumneavoastră, domnul președinte, se rupe. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Kirchhoff acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt în politică de mult și două lucruri în care am crezut întotdeauna și cred în continuare cu pasiune sunt libertatea de exprimare și libertatea pentru cei care trăiesc în țări ca Ungaria de a-și lua propriile decizii în legătură cu guvernul care îi conduce. N-am auzit nimic în această seară care să schimbe acest punct de vedere. Nu-mi place modul în care au vorbit mai ales colegii de stânga și aș dori să închei făcând aluzie la observațiile domnului Verhofstadt de Adinauri. Dânsul spune că a venit vremea să încheiem dezbaterea privind Ungaria. Eu trebuie să-i spun foarte clar domnului Verhofstadt că această dezbatere nici ar fi trebuit să înceapă deloc. Pitela. Domnul Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Orban, nu spun, să nu spuneți că noi am vorbit urât despre un, un, unguri și despre Ungaria. Nu e deloc așa. Avem înregistrarea dezbaterii pentru a verifica. Noi nu dorim să spunem unui guvern ce are de făcut. Nu dorim să impunem nimic nimănui decât respectarea valorilor fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. Haideți să nu suferim de orbanită, adică de alergie la dumneavoastră. Nu avem nimic personal cu dumneavoastră, chiar nimic dorim să discutăm în dezbaterea politică și despre imigrație. Este un subiect legat de dezbaterea politică, nu de democrație. De democrație însă ține faptul că um, apartenența la Uniunea Europeană exclude pedepsa cu moartea. Iată despre ce e vorba, despre bazele democrației noastre. Dumneavoastră puteți spuneți ce doriți, dar trebuie să spuneți concetățenilor și dumneavoastră că făcând acest lucru se deschid ușile unui rezultat pe care noi nu-l dorim. Dorim să-l evităm și adică ieșirea Ungariei din Uniunea Europeană. Noi dorim să evităm acest lucru. Însă dumneavoastră, dacă continuați așa, veți face Ungaria să iasă din Uniunea Europeană. Domnule Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru această discuție și pentru schimbul de opinii și trebuie să recunosc din nou că în multe domenii cei, din, uh, cei de stânga au criticat în mod prea exagerat anumite, anumite lucruri uh, și doamna s a exagerat cu referirile la naționalism și uh, domnul, doamna Țimar a spus că trebuie să încheiem această dezbatere, dar dumneavoastră politic a cerut această dezbatere, deci uh, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Am auzit foarte puține lucruri astăzi despre elementele amintite de Ungaria în ceea ce privește imigrația. Ungaria este un model pentru Europa în ceea ce privește imigrația. Cred că foarte multe state guvernate de guverne de stânga ar putea să urmeze exemplul Ungariei. Însă, Uh, stimate domnule prim-ministru, dragă Victor Orban, trebuie să vă spun ceva. În ceea ce privește principiile Uniunii Europene, putem discuta în Europa despre orice. Însă, libertatea de exprimare este întotdeauna legată de responsabilitate. Există această legătură uh, clară. Și atunci trebuie să înțelegem că suntem responsabili pentru afirmațiile noastre și uh, Uh, faptul că ceea ce am reușit să obținem din punctul de vedere al civilizației pe acest continent, și anume că statul nu are voie să omoare cetățeni, uh, trebuie apărat. Mulțumesc! Herr Timmermans. Domnule Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte Aș face câteva comentarii legătură cu cele ce au fost spuse aici. Dacă îmi permiteți, în primul rând, de bună seamă, este bine că auzim aici despre succesele economice ale Ungariei și știu că domnul Orban este un redutabil uh, um, om politic uh, care a luptat în multe campanii electorale și care și-a cucerit mandatul politic pe, bun drept, pe bună dreptate, însă niciun mandat politic nu trebuie să ducă la slăbirea statului de drept în Uniunea Europeană, nicăieri, nicio țară. Nu poți să folosești arma economică sau victoria electorală ca pe o condiție prin care să te prevalezi de încălcarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Am înțeles și îmi pare foarte bine că avem succes electoral, că avem succese economice, dar nu despre asta e vorba în această dezbatere, este vorba aici despre statul de drept. Apoi, în al doilea rând, această dezbatere, după părerea mea, nu vizează politica partidelor. Eu respect pe cei care doresc să o transforme în așa ceva, să pentru Comisia Europeană și cred că și cei de la ALDE poate că ar fi surprinși ca să fie transformați în oameni de stânga astăzi. În sfârșit, asta e o paranteză. În sfârșit, în al treilea rând, eu sunt uh, pentru libertatea de expresie. Total. Este una dintre drepturile, una dintre valorile fundamentale pe care le propășim. Uh, și este o valoare pe care domnul Orban a tot promovat-o, a luptat pentru ea atunci când se găsea în opoziție înainte de sfârșitul regimului uh, comunist din Ungaria. Mi-aduc aminte și era, a fost cunoscut pentru această valoare și această valoare de lider politic liberal. Însă libertatea de expresie este cumva limitată de statul de drept. Dacă vrei să spui că faci o dezbatere pe abolirea pedepsei uh, capitale, poți să o faci, poți să ai această dezbatere însă dacă se ajunge la capătul acestei uh, logici, atunci se încalcă niște obligații internaționale. Și e vorba de incompatibilitatea cu uh, calitatea de membru a Uniunii Europene. Domnul Orban a înțeles asta și nu are intenția de a face o propunere în acest sens. Și întrebarea mea este, deci dacă nu vrei să faci o propunere, de ce dezbaterea? Care este scopul acestei dezbateri? Permiteți-mi să întreb. Uh, permiteți-mi așadar această întrebare retorică. Și în sfârșit, dacă avem o dezbatere și îl salut pe primul ministru Orban, respect faptul că a venit aici pentru că știa la ce se expune, a venit aici pentru a-și păstra poziția, pentru a promova și a, uh, a lupta uh, ca și democrat. Însă aș fi încă și mai respectuat, respectuos față de comisia sa, de domnia sa, dacă nu ar transforma propunerea în comisie într-o caricatură, așa cum a făcut-o domnul Orban astăzi ce propune Comisia? Propune Comisia să existe ușă deschisă migrației în Europa? Unde? Unde? Spuneți-mi și mie, unde regăsiți în propunerile Comisiei pe migrație așa ceva? Am propus noi să se dea undă verde ca toți migranții economici să vină la noi. Când am propus asta? Unde am propus asta? Din potrivă, dorim o politică mult mai fermă astfel încât persoanele care n-au dreptul la azil să se întoarcă de unde au venit. Aceasta este o parte importantă din propunerile Comisiei. Și dacă să ne referim la cote, vorbim aici de cazuri foarte limitate, de numere sau de cifre foarte reduse în caz de crize foarte grave. Iar, într-adevăr, cei care cer uh, azil dacă ei vin din Siria, din Eritrea, știm bine că au dreptul să fie azilanți, însă cota respectivă este una foarte redusă pentru situații foarte clare. Și cred că dezbaterea ar câștiga seriozitate dacă nu am transformat uh, propunerea Comisiei într-o caricatură, pentru că trebuie cu toții și datorăm publicului să fie informat mai bine. Și dorim, bineînțeles, să împiedicăm uh, venirea în Europa uh, în mod masiv a unor persoane care nu au dreptul să ceară azil. Ca migranți economici trebuie să rămână în regiunea lor de proveniență și este parte din propunerea Comisiei. Vreau să subliniez asta cu multă tărie, deoarece cred că singura soluție de ieșire din impas în dezbaterea privind migrația este aceea de a fi cinstiți și onești uh, fiecare dintre noi. Și atunci lansez un apel din inimă către guvernul maghiar și către ceilalți de a nu caricaturza uh, ce plănuiește Comisia Europeană pentru că ne găsim în aceeași barcă când vine vorba de lupta împotriva imigrației ilegale. De asemenea, noi suntem avocații unei abordări uh, umane, umaniste, pe deplin concordantă cu valorile pe care le îmbărtășim și valori pe care, domnule prim-ministru, le-ați promovat, pentru care ați luptat ca și tânăr, tânăr anticomunist când vă găseați în, uh, în opoziție. Sunt valori pe care le împărtășim în Europa. Participați la această dezbatere deoarece știți foarte bine că noi avem dreptul să discutăm aceste valori. Nu poți să spui că cineva din altă țară europeană nu poate să spună ce se întâmplă în țara ta. Nu, tocmai. Valorile europene ne obligă să ne interesăm ce se întâmplă în aceste țări europene și o facem cu tot respectul, domnule prim-ministru, dar uh, nu înseamnă încă o dată că nu vom dezbate ceva situ- ce, ce se va întâmpla într-o țară pentru că nu ești cetățean acelei țări. Nu, asta înseamnă comunitatea de valori pe care o reprezintă Uniunea Europeană. Și în sfârșit, permiteți-mi la sfârșit să vorbesc despre acest caz deosebit de delicat și de greu al refugia- refugiaților. Cunosc cel mai bine situația din țara mea, uh, în țările de jos. Nimet, Sas și tot au devenit patronime uh, uh, olandeze. Sunt oameni de origine maghiară care au avut mare succes în societatea olandeză. Sunt mulți care au trebuit, sau părinților care au trebuit să fugă din cauza opresiunii comuniste care au ajuns în țările de jos și mai ales după Revoluția din 1956. Și ca și olandez, mă bucur că avem pe acești sas nimet și tot ca și parte din societatea olandeză și din valorile noastre. Și pot să fac acest lucru pentru că olandezii, neerlandezii și mulți alții în Europa în 1956 știau că mulți maghiari disperați în 1956 așadar aveau nevoie de un uh, loc să se adăbostească, de un loc unde să fie primiți și așa s-a întâmplat. Și iată, asta este un exemplu care ne arată care sunt acele valori europene despre care tot vorbim. Vă mulțumesc foarte mult! Frau Kalnina. Are cuvântul acum doamna Carinia. Domnule președinte Schulz, domnule um, comisar Timmermans, uh, stimați eurodeputați, uh, domnule prim-ministru, sper că acest schimb de opinii um, de astăzi uh, ne-a ajutat să înțelegem mai bine unii poziția celorlalți. Am ascultat cu atenție toate opiniile exprimate în această dezbatere. Așa cum am spus la început, Uniunea Europeană este o uniune bazată pe valori fundamentale comune pe care trebuie să le aplice toate instituțiile europene și toate statele membre, obligatoriu. Abolirea pedepsei cu moartea este doar un exemplu în acest sens este o condiție fundamentală pentru a intra în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a făcut multe pentru ca acest principiu uh, să fie înscris în tratate, așa că el nu mai face obiectul unei dezbateri. Dar, în același timp, sperăm că rezultatul acestei dezbateri va reconfirma angajamentul nostru față de acest uh, principiu fundamental. Libertatea de exprimare este o valoare fundamentală comună în Uniunea Europeană, dar acesta are anumite limite. Discursul extremist este um, interzis. Nu am auzit în această dezbatere de azi că nimeni nu ar fi de acord că dreptul de a lucra, dreptul la un uh, proces liber, dreptul la alegeri libere nu ar fi valori de bază ale Uniunii Europene. În același timp, trebuie să procedăm cu precauție atunci când alegem modul în care ne apărăm propriile valori. Măsuri ex măsurile extreme ar putea să nu aducă rezultatele așteptate. Vom continua să discutăm până ne vom convinge unii pe alții, chiar dacă nu reușim să o facem astăzi. Doamnelor și doamnelor, așa cum am spus deja, eu iau cuvântul în numele președinției Consiliului și de aceea num, în numele tuturor celor 28 de state membre. Nu e deloc ușor. Având în vedere că subiectul dezbaterii de azi nu a fost discutat în Consiliu, așa că eu nu am posibilitatea să mă exprim foarte larg. Dar mă angajez să transmit punctul dumneavoastră de vedere, punctele dumneavoastră de vedere membrilor Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție. Oh, ministerin, meine Damen. Vă mulțumesc, doamna ministră, doamnelor și domnilor. Dezbaterea s-a încheiat. Votul